the president. Thank you. Good afternoon, colleagues. Dragi colegi, am să vă rog să luați loc. Sesiunea suspendată pe 29 se